Dragi colegi, bună ziua tuturor încă o dată. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, vorba de punctul 6, protocol la acordul euromediteranean de instituire unei asocieri între Comunitatea Europeană și Iordania, referitor la un acord cadru între UE și Iordania. Ajungem acum la cea de-a doua examinare a proiectului de raport și uh, și vom examina amendamentele care au fost înaintate la proiectul de raport. Aș dori acum să dau cuvântul doamnei raportor, doamna Neitz, pentru a face uh, prezentarea introductivă. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, eu cred că n-ar trebui să pierdem prea mult timp pe acest punct, deși este un subiect destul de important pentru că dacă Parlamentul preia sugestia mea și votează protocolul astfel redactat, asta va însemna că Iordania va avea acces la o gamă întreagă de proiecte ale Uniunii Europene și ale statelor membre și dacă astfel procedăm, cred eu că vom transmite un semnal foarte clar către regatul Iordaniei despre faptul că, într-adevăr, îi susținem și va reprezenta de asemenea și un semnal în direcția solidarității, mai ales într-o vreme în care știm foarte bine ceea ce se întâmplă în această regiune și Iordania astfel este într-o situație dificilă. Într-adevăr, domnule președinte, au fost înaintate șapte amendamente, iar recomandarea mea față de colegi ar fi să preluăm toate aceste amendamente, cu excepția amendamentelor 4 și 5. Și aș dori să mulțumesc colegilor care au înaintat aceste amendamente și care astfel au contribuit la îmbunătățirea raportului meu. Mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult, doamna Neitz. Și acum, dragi colegi, dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Sala Franca, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, succint, aș dori să mulțumesc doamnei Neitz, doamna raportor, uh, din umbră, din partea grupului nou politic, este doamna Saifi, care, din păcate, este absentă pentru că participă la o altă ședință în Parlament și m-a însărcinat pe mine să Vă transmit din partea dânsei și a grupului nostru politic faptul că nu există niciun fel de dificultate cu acest raport. Nu am să intru în detaliu în ceea ce privește amendamentele ce au fost înaintate, însă, uh, plecând de la recomandarea dumneavoastră pozitivă, vom vota așa. Mulțumesc! Thank you very much, Salafranca. Mulțumesc foarte mult, domnule Salafranca. Din partea socialiștilor și democraților, dorește cineva să intervină? Din partea ALDE, din partea celorlalte grupuri politice? Nu cred că este cazul, așa că putem. Doamna Neitz, mai aveți ceva de spus la final? Nu, bănuiesc că mâine votul se va derula lin și fără greutăți și mulțumesc colegilor pentru acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Atunci, o scurtă întrerupere și vom continua cu următorul punct de pe ordinea de zi, prezentarea nominalizărilor pentru premiul Saharov.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

Mrs. is not The Greens, please. I have here Mrs. but is not here. je, please, oui, je remplace euh, Madame Kiel Nielsen qui doit arriver mais qui a eu un problème de train. Donc je la remplace au pied levé.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 Thank you very much, Mr. Marek Migalski, for the nomination of Ales Bialatsky, Eduard Lobau, and Mikola Statkevich on behalf of all Belarusian political prisoners. This nomination was supported also by Filip Kaczmarek, uh, Mr. Protasevich, and 39 other members. Mr. Migalski, please. A, dziękuję bardzo. Rzeczywiście ta, ta nominacja została poparta przez e,